Okay, everybody, can you take your seat? În regulă, vă rog să luați loc. Right, this, this, I'm told, should not take too long. If it does take too long, then, then I will be uh, departing from the chair. Uh, Sper să nu dureze prea mult uh, voturile, pentru că altfel ar trebui ca eu să plec la un moment dat. De aceea grupul meu are supleanți care vor vota în locul meu, deci nu încercăm să trișăm. Are toată lumea uh, cartelele de vot? Arlin nu are cartela de vot. That's all right, I'll vote for the socialists then. Bine, atunci votez eu pentru socialiști, spune doamna Baus. I vote for her. Right. Okay. Okay, with, with, with, with a bit of luck, we, we don't, we don't, we, we, we may not. Cu puțin noroc s-ar putea să reușim să rezolvăm. Deci cei care aveți uh, cartelele de vot, vă rog să le introduceți în aparate. Cal, tu votezi pentru că eu la mea va trebui să plec. Și atunci eu nu o să votez, spune doamna președinte. Draft report. Proiectul de raport al domnului uh, Ngoc privind uh, sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice pentru o economie în refacere. Uh, ca prin minune, Arlin și-a găsit cartela de vot. Sunt o serie întreagă de compromisuri, de amendamente de compromis și au fost și multe amendamente retrase, deci sper să nu ne încurcăm. Gunnar, nu ai uh, cartelă de vot? Ba da, dar vreau doar să menționez la vot, la, în legătură cu lista de vot susținem uh, unele dintre uh, compromisuri. Nu e scris acest lucru în text, dar o să vedeți după cum votăm. Deci unele dintre amendamentele de compromis sunt, susține de asemenea, sunt susținute de asemenea și de PPE. Da, uh, uitați-vă la mine, spune domnul Gunar, și veți ști. Și dacă vă întrebați uh, ce satelit e ăsta din fața noastră, asta este o cameră multiplă care ne filmează pe toți Uh, pentru serviciile mass media ale Parlamentului, deci e serviciul Parlamentului, da? Așadar, vă rog, toți să zâmbiți, dar nu cred că e cu sunet. Cred că totuși nu ai fotografii. O să trecem la vot, da? Amendamentul 50. Haideți să votăm uh, manual. Uh, cine, prin ridicare de mâini. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Să aprobăm. Amendamentul 51. Cine este pentru? Scuze, este caduc. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Amendamentul 53 în două părți. Cine este pentru prima parte? A doua. Împotrivă, abțineri, aprobat. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Cred că și această două parte a fost aprobată. Putem verifica dacă vreți. Deci, partea a doua, votul este deschis. A votat toată lumea? Repede, domnul Borman, votați. A apăsat. Nu cred că are vreo importanță. 28 pentru, 14 împotrivă. Așadar, se aprobă. Amendamentul 54, cine este pentru? Împotrivă abțineri, se aprobă. Amendamentul 55 în trei părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Cred că și aceasta este aprobată. Partea a treia, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat de asemenea. Amendamentul 56, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 57, cine este pentru, împotrivă, abținere, aprobat. 58, cine este pentru, împotrivă, abținere, aprobat. Compromisul B a fost retras. Așadar, votăm amendamentul 59 cu un amendament oral susținut de grupul verzilor. Cine este pentru? Bine, vreți să votăm amendamentul oral Așadar, uh, cererea este să votăm întâi dacă se include amendamentul oral, da? Deci includem amendamentul oral. Cine este pentru? Pentru includerea amendamentului oral. Cine este împotrivă? Abțineri. Deci nu includem amendamentul oral, ceea ce înseamnă că votăm textul original. Votăm textul original al amendamentului. Deci amendamentul 59 original. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul C. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Trecem așadar la compromisul D, retras. Nu? Atunci mergem la amendamentul 61 în două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, de asemenea este aprobat. Proiectul de compromis E este retras, așadar votăm amendamentul 62 în două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Și partea a doua a amendamentului 62, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Amendamentul 63, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 64 și 65 sunt caduce, deci trecem la 66. Cine este pentru? trei a trecut, deci 64-65 sunt caduce. Acum votăm 66. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 67 pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 68 pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 69 pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 70 pentru? împotrivă, abțineri, aprobat. 71 în trei părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Amendamentul 72, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Aprobat. Amendamentul 73 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Amendamentul 74 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 75 este caduc. Acum compromisul F. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Așa, trecem la amendamentul 76. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, ă, aprobat. Ă, restul ă, este caduc până la... Restul amendamentelor sunt caduce până la 81. Deci, compromisul G este retras și votăm amendamentul 81. Cite pentru, Gunnar, e amendamentul tău. Bine, cine este pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 83, cine este pentru, pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 84, cine este pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm electronic. 84. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Respins cu 21 pentru 23 împotrivă. Deci respins. Amendament 85 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Amendamentul 86 cu adăugirea orală generațiile prezente și viitoare. Deci amendamentul 86 cu această formulare. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Avizul bugetului, paragraful 1, se aprobă, para 2, împotrivă, abțineri, aprobat. Putem să le votăm pe toate? Nu? Bine. Atunci 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Amendamentul uh, budget 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 87 la titlu. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 88. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Nu-mi dau seama. Haideți să verificăm electronic. A votat toată lumea. Votul este închis. Se aprobă 24 la 19. Deci 89 și 90 sunt caduce. 91. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se aprobă. Compromisul H. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri aprobat. Compromisul I. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. Deschidem votul la compromisul I. Compromisul I. Vot electronic. Votul este încă deschis. Cred că a votat toată lumea. Votul este închis. se respinge cu 21 la 22. Mergem așadar la amendamentele, amendamentul 96, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat, 97 este caduc, 98 nu este caduc, cine este pentru, împotrivă, abțineri, Aprobat. Amendamentul 99 este caduc. Nu. Se spune, dacă e adoptat, amendamentul 99 este caduc. Deci 99 este caduc, 100 a devenit caduc din cauza lui 96, 101 poate fi votat, cine este pentru, 101, împotrivă, abțineri, aprobat. 102, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat, restul sunt caduce. 105 retras, 106. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 107. Caduc. Și atunci ajungem la compromisul J. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 112. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Compromisul K, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Trecem la compromisul L, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm compromisul L. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Ce scuze, nu am o cartelă de vot. Oricum e respins, spune doamna președinte. Este super respins acum. Acum, amendamentul 115 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Da, este respins, PPU a votat împotriva. 116. Cred că le place mai mult 116. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Amendamentul 117. Cine este pentru, împotrivă, Prea puțin oameni votează. Haideți, 117. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Restul sunt caduce. Acum uh, buget 8, cine este pentru, împotriva abține respins, buget 9, pentru, împotrivă, abține respins, 121, cine este pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 122, cine este pentru, împotrivă, Abțineri. Putem să verificăm? 122, vă rog. A votat toată lumea. Respins. 123. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Compromisul N. Cine este pentru, M. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, trebuie să verificăm. Compromisul votul este deschis. A votat toată lumea. Respins cu 24 la 21. Amendamentul 124. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. 127 pentru împotrivă, abțineri, respins. 128, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul M, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Deci mergem la amendamentul 134 Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 36-37 sunt caduce. 38, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Deci toate celelalte sunt caduce până la 141. Amendamentul 141, cine este pentru? Împotriva abținere respins. 142 pentru împotrivă, abțineri, respins. 143 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 144 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 145 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Restul sunt caduce până la 149. Cine este pentru 149? Împotrivă, abțineri, respins. 150. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 151 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. 151, pentru că se votează diferit în cadrul grupurilor. 151, vot electronic. Vot electronic la 151. A votat toată lumea, în regulă. Se respinge 23 la 21. 22 la 21, tot respins rămâne 152 pentru împotriva, abțineri, se aprobă. 153, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Uh, 156, 7, cine este pentru, împotrivă, aprobat. 158, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 159 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 160 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 161 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Buget 5 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Încă un buget. Nu, nu, e o repetare, e o greșeală. Buget 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Putem verifica paragraful 6. Votul este deschis. Toată lumea a votat. Se respinge. Buget 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri Aprobat. Aviz employment. A, nu trebuie votat pentru că e în procedura de cooperare îmbunătățită. Deci amendamentul 162, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Aviz buget pe considerentul A, pentru, împotrivă, abținere, aprobat. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Amendamentul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Considerentul la considerentul B, amendamentul 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica, vă rog, amendamentul 5. A votat toată lumea. Se aprobă 23 la 21. Deci 6 și 7 cad. Amendamentul 8 sunt caduce. Amendamentul 8. Cine este pentru, împotriva, abținere, aprobat. Amendamentul 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Compromisul O, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica acest compromis O, vă rog, vot electronic. Este respins, deci trecem la amendamentul 10. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Amendamentul 11 este caduc. Amendamentul 12, cine este pentru, împotriva abținere aprobat. Compromisul P, cine este pentru, împotrivă, abțineri aprobat. Amendamentul 15, cine este pentru, împotrivă, abțineri aprobat. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Compromisul Q, cine este pentru, împotrivă, abțineri. E un compromis așa că îl vom verifica. A votat toată lumea, votul este închis. este respins. 21 pentru 23 împotriva. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Obțineri. Putem verifica amendamentul 17. Respins. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 19 caduc. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 21. Aprobat. Compromisul R. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cu siguranță respins. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Restul este caduc. Mergem la 25. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Amendamentul 27. Cine este pentru, împotrivă, Nu votează toată lumea. Vă rog, haideți să verificăm amendamentul 27, vot electronic. Vot electronic pe 27, care e același cu 26, doar că 26 a fost retras, deci este aprobat. Este aprobat. 28 caduc, compromisul S. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, aprobat. Compromisul T atunci a fost retras, așadar trecem la amendamentul 30, cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat, restul este caduc, compromisul U a fost și el retras, deci ajungem la amendamentul 3 și 34, cine este pentru, împotrivă, abținere, aprobat, amendamentul 35 este caduc, Compromisul V a fost retras. Amendamentul 36. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. Amendamentul 37. Cine este pentru, împotrivă. Cred că este respins. Amendamentul 38. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39. Cine este pentru, împotriva, abțineri, aprobat. 40 și 41. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. Se aprobă. 42 este caduc. Compromisul uh, W, cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? 43. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat? 44. Cine este pentru? Scuze. M-am grăbit. 47. Cine este pentru, împotrivă, abținerea aprobat. 48. Cine este pentru, împotriva, abținere, aprobat. 49. Cine este pentru, împotriva, abțineri, aprobat. Considerentul 2. Cine este pentru, împotriva, abținere, aprobat. Buget C. Considerentul C. Cine este pentru, împotriva, abțineri, aprobat. Și acum propun să votăm electronic textul uh, rezoluției astfel amendată. Deci trecem la votul electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. A votat toată lumea. Votul este închis. 24 pentru, 16 împotrivă și 6, 14 abțineri. Deci este aprobat. Okay, so that's in favour. So it's actually 26, no, 25 in favour. Sunt 25 pentru. Domnul Hans Peter Martin. Carter would have abstained, please. So it's 50. Eu m-aș fi abținut, dar nu aveam cartela de vot la mine, deci mai aveți o abținere în loc de 14-15 abțineri. Domnul uh, Goc, doriți să luați cuvântul, raportorul. Je voulais juste dire deux mots. Euh, Voiam să spun doar două cuvinte. Ca raportor al raportului care a fost uh, supus la vot, sunt dezamăgit de votul, uh, mă rog, de textul care a fost votat astăzi. Au existat și compromisuri bune, într-adevăr. Atacul, atacurile speculative sunt din ce în ce mai mari. Uh, în statele membre, nu am ieșit din criză și îmi pare rău că nu am ajuns la un compromis ofensiv și ambițios pentru a îmbunătăți guvernanța economică a Uniunii și a consolida economia. De aceea eu și colegii mei ne-am abținut la votul final. Până la plenară, aș dori să putem continua discuția cu toate celelalte grupuri politice și sunt convins că Vom face tot ce ne stă în putință, toți împreună, pentru a ajunge la un rezultat mai echilibrat. Vă mulțumesc! Well, um, thank you for that statement on behalf of the rapporteur, and I think that Mulțumesc pentru această declarație din partea raportorului. Deci am terminat votarea pe astăzi și îmi rămâne să vă doresc o după amiază plăcută, cea mai rămas din ea. Mulțumesc!